Grazie tante. Egregio președinte. Cher. Vă mulțumesc, domnule președinte. Le président élu Jean-Claude Juncker m'a donné ce... Când președintele Jean-Claude Juncker mi-a acordat acest portofoliu, a avut uh, uh, bunătatea de a spune că vorbesc limba lui Shakespeare. Încerc pe cât posibil să mă exprim clar în limba mea maternă, însă, înainte de toate, uh, vreau în limba lui Molière sau cel puțin ceea ce mi se pare mie că este limba lui Molière, încercarea mea de a vorbi limba sa, vreau să vă mulțumesc că mi-ați făcut onoarea de a mă invita astăzi aici. Aș dori, de asemenea, să vă mulțumesc pentru timpul pe care dumneavoastră și mulți dintre dumneavoastră mi l-ați acordat deja înainte de audiere. Astăzi doresc să vă dau răspunsul la trei întrebări principale. În primul rând, de ce îmi doresc acest post? În al doilea rând, ce experiență pot să aduc în acest post? Și, în al treilea rând, cum voi aborda această sarcină, o sarcină atât de importantă pentru locuri de muncă și creștere și, drept urmare, atât de importantă pentru cetățenii europeni. Așadar, de ce îmi doresc acest post? pentru că doresc să îmi joc rolul în reacția, răspunsul la cele două provocări mari cu care ne confruntăm. Provocarea de a construi încredere în Europa în rândul cetățenilor și provocarea de a readuce locuri de muncă și creștere în economia noastră. Personal, de asemenea, îmi doresc acest post, deoarece îmi doresc ca Marea Britanie să facă parte dintr-o Uniune Europeană de succes. Este ceva ce este logic pentru Marea Britanie și eu cred că este ceva logic și pentru Uniunea Europeană. Generația părinților mei a mers la război. Generația mea a crescut într-o Europa divizată, confruntându-se cu amenințarea anihilării nucleare. Când uh, cortina de fier a căzut, către cine s-au întors noile democrații? S-au întors și au întors fața către Uniunea Europeană. Și cât de mare dreptate am avut când am răspuns la acest apel. Deci da, doresc să lucrez în interesul european comun și îmi doresc ca țara mea să rămână parte a unei uniuni de 500 de milioane de persoane cu valori comune care trăiesc împreună, lucrează împreună, fac comerț unii cu alții și care fac față provocărilor globale împreună. Ce vă pot spune despre mine? Ce voi aduce la acest post, dacă sunt confirmat pe acest post? Eu sunt uh, fiul unui, uh, mic om de, unui om de afaceri care a avut o afacere mică și a unei uh, profesoare. Am, uh, mi-am petrecut jumătate din viață la nivelul uh, guvernării, jumătate în afaceri. Am fost uh, consultant pe lângă Kenneth Clark și John Major. După aceea mi-am creat propria companie, deci cunosc provocările de a crea, de a construi o afacere într-un mediu competitiv. Uh, am părăsit acest domeniu în urmă cu aproximativ patru ani când am devenit ministru al guvernului britanic. Între timp, uh, însă pot să vă spun că nu mai dețin niciun fel de acțiuni, nu, sunt, nu fac parte din niciun fel de uh, consiliu și nu cred că uh, am vreun conflict de interese. În 2010 am devenit ministru de educație și mi s-a dat uh, sarcina să uh, duc la bun sfârșit cele mai mari uh, reforme din educație de-a lungul unei întregi generații. Apoi am devenit membru al cabinetului britanic și am condus coaliția de guvernare în Camera Lorzilor. Camera Lorzilor este o cameră care modifică legislația și se ocupă de supraveghere detaliată. Sunt, foarte, sunt prezenți foarte mulți experți, nu există niciun partid care are o majoritate, cel mai mare partid are numai 28% din vot. Deci singurul mod de a progresa este de a găsi un consens și de a lucra dincolo de liniile partidelor. Așadar, am Um, condus reforme, reforme complexe într-un uh, mediu politic, am um, lucrat uh, pentru a obține consens și înțeleg din punct de vedere practic locurile de muncă și creștere. Cum voi aborda această sarcină vitală pe care mi-a acordat-o Jean-Claude Juncker? Ei bine, voi uh, coopera cu Erika Tainen, Vladis, Valdis Drombovskis și Pierre Moscovici și cu ceilalți colegi din comisie pentru a continua ceea ce uh, a început comisia anterioară, uh, actele normative uh, inițiate de Michel Barnier și de această comisie. A fost o mare, o mare realizare um, să reparăm sistemul financiar în timp ce criza era în plină desfășurare. Uh, și toate actele normative au fost o mare realizare și doresc să uh, îl salut pe predecesorul meu în acest, uh, din acest motiv. Munca noastră se va centra asupra Uniunii Bancare, uh, bazată pe un cadru unic de reglementare pentru cele 28 de state membre. Dacă sunt confirmat, trebuie să uh, completez piesele care lipsesc din puzzle și să mă asigur că sistemul bancar este stabil. Da, într-adevăr, vin dintr-o țară din afara Uniunii Bancare, însă criza ne-a arătat cât de interdependente sunt cele 28 de state membre. O uniune bancară este importantă pentru noi toți și eu voi face tot ce pot ca aceasta să fie um, o prioritate în întreaga Uniune Europeană. Cu toții suntem de acord că nu ne putem întoarce la situația dinainte de criză. Nu putem să ne întoarcem la asumarea uh, de riscuri uh, de-a dreptul sălbatică și la consecințele pe care, care au avut loc în domeniul locurilor de muncă și a standardelor uh, de trai. Nu putem să ne întoarcem la zilele în care băncile erau salvate de contribuabili, dar Trebuie de asemenea să ne întoarcem la crearea de locuri de muncă și creștere. Trebuie să fim vigilenți la noi riscuri în uh, sistemul nostru, însă în același timp este foarte probabil să nu trebuiască să adoptăm la fel de multă legislație ca în ultimii uh, 5 ani. Și în plus, o bună reglementare trebuie să asigure stabilitate, dar și rigoare. În același timp, dacă va reieși că nu am uh, că actele normative nu au fost exact perfect echilibrate, trebuie să fim uh, dispuși să facem ajustări. Poate că vom identifica unele lacune, poate că va trebui să uh, facilităm fluxurile de investiții. Aceasta este provocarea uh, care este miezul Uniunii Piețelor de Capital. Cum creștem investițiile, mai ales în IMM-uri, menținând în același timp eficientă reglementarea. Eu mi-am stabilit în acest context cinci priorități principale. În primul rând, trebuie să implementăm ceea ce s-a decis deja. Va fi o sarcină majoră. Uh, urmează să fie discutate aproximativ 400 de uh, acte delegate și de punere în aplicare pentru, între altele, MIFID 2, Uniunea Bancară, Solven Solvabilitate 2 și CRD. Apoi, trebuie să ne asigurăm că abordăm toate sursele de risc majore, uh, ducând mai departe propunerile actuale, uh, fondurile de piață monetară, uh, standardele de referință și reforma structurală. De asemenea, trebuie să fim atenți la noi riscuri, cum ar putea apărea din cauza un, lipsei unui sistem de rezoluție pentru instituțiile financiare nebancare. În al treilea rând, voi lucra pentru implementarea consecventă a standardelor și principiilor internaționale și voi încerca să închid lacunele um, care aduc riscuri la stabilitatea financiară. Vom coopera cu alte state din G20 și mai ales vom, voi încerca să aprofundez cooperarea cu Statele Unite. Apoi voi face propuneri pentru dezvoltarea Uniunii pieței, uh, Piețelor de Capital. Este un proiect pentru toate cele 28 de state membre. Iar obiectivul este clar, să încercăm să deblocăm capitalul din Europa, care este la ora actuală înghețat, și să-l facem să lucreze pentru a sprijini întreprinderile europene trebuie să ne depărtăm, de, să ne îndepărtăm de dependența noastră de finanțare bancară căutând noi surse de finanțare alternative. Doresc să încep prin analizarea problemei și prin identificarea barierelor, dar cred că deja putem uh, vedea unele priorități, cum ar fi securitizarea de înaltă calitate, îmbunătățirea uh, statutului de credit și a bonității pentru IMM-uri și găsirea unui acord pentru fonduri de investiții pe termen lung. Apoi aș dori să explorăm cum putem să aducem beneficiile pieței unice direct cetățenilor. Pe bună dreptate, în ultimii cinci ani ne-am concentrat asupra reformelor mari, structurale și instituționale. În următorii cinci ani sper că putem să întoarcem telescopul invers și să vedem cum putem să deschidem o piață mai bună pentru produse de retail sigure, transparente, pe care oamenii să și le poată permite. Știu că mulți dintre dumneavoastră um, sunt foarte interesați de uh, interesele consumatorilor și veți avea sprijinul meu în următorii ani. De asemenea, trebuie să ne gândim și la plățile digitale și electronice care ar putea aduce mari beneficii consumatorilor în ceea ce privește costul și simplitatea utilizării, însă trebuie să ne asigurăm că ele sunt sigure și bine reglementate. Există un subiect care um, este ca un subiect umbrelă, și anume transparența. Este esențial pentru ceea ce solicităm instituțiilor financiare să facă. Aceste instituții trebuie să știe ce riscuri își asumă și trebuie să le explice clienților. Uh, iar supraveghetorii trebuie să cunoască situația de asemenea. Majoritatea regulilor um, puse în practică, EMIR, MIFID, de 4 toate includ uh, cerințe de transparență și asta pe bună dreptate, pentru că trebuie să reconstruim încrederea. Nu în ultimul rând, cum voi coopera cu dumneavoastră dacă sunt confirmat? În primul rând, transparența este ceva esențial. Voi fi deschis cu această comisie întotdeauna și voi fi deschis cu dumneavoastră față de cei cu, referitor la cu cine altcineva mă întâlnesc. Pentru a îmi duce la bun sfârșit uh, sarcina, cred că trebuie să discutăm cu foarte mulți actori interesați, pentru că nu poți uh, face politică într-un vid, dar voi, uh, vă voi furniza informații referitor la uh, reuniunile mele externe. Cred că acest lucru este esențial pentru a construi o relație corectă cu dumneavoastră când am fost la Strasbourg de curând, am cinat cu Michel Barnier și am cerut sfatul. A avut foarte multe sfaturi foarte utile, însă mi-a spus un lucru pe care l-am reținut. Mi-a spus să ții minte întotdeauna de uh, re, importanța relației tale cu Parlamentul. Este un sfat pe care uh, am de gând să îl urmez. Știu că președintele ales, Jean-Claude Juncker, mi-a acordat o mare responsabilitate dându-mi acest portofoliu. Dacă voi fi confirmat, voi fi un comisar european care apără interesul general, un comisar european care va lucra pentru toate cele 28 de state membre și un comisar european care nu uită niciodată că trebuie să răspundă direct în fața membrilor aleși ai acestui Parlament. Vă mulțumesc!